képviselőtársaim folytatjuk az ülést és. dragi colegi haideți să continuăm ședința plenară cu următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de atacurile organizației Boko Haram și deplasarea uh, unui număr mare de copii din Nigeria. Mai întâi are cuvântul domnul Macher, raportor, un minut. Vă rog. Voorzitter,